Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Dragi colegi, vă invit să reluăm uh, ședința și să luați loc. Sesiunea noastră s-a deschis ieri sub uh, președința domnului Sarvama, pe care îl salut, care a avut amabilitatea să mă înlocuiască întrucât ieri a fost uh, a doua zi după niște alegeri prezidențiale în Franța, așa cum știți, cu multe teme europene. Vă mulțumesc deci pentru înțelegere și îi mulțumesc încă o dată colegului Sarvama. Am avut în această dimineață o ședință a coordonatorilor, începând cu ora 9.30 și vă indic numirile uh, decise. Ce CFM post 2020, confirmare a rapoartelor și a raportorilor, domnul Olbricht și doamna Toma. Reforma sistemului european de resurse proprii, confirmare a raportorilor noștri, Lewandowski și Depre. Apoi am căzut de acord asupra alcătuirii unui grup de lucru privind procedura bugetară internă, pregătirea bugetului Parlamentului European, un grup de lucru care va fi alcătuit din doi reprezentanți ai grupurilor PPE, respectiv S și D, celelalte grupuri politice își vor desemna câte un reprezentant. Firește, dorim ca cei care au a, avut misiuni calitate de raportori de la începutul acestei legislaturi, ne-am dorit, firește, ca acești raportori să fie desemnați de grupurile lor politice. Și așteptăm așadar numele acestor colegi în zilele care vin. Vă mulțumesc tuturor anticipat. Acestea fiind spuse, îi dau cuvântul domnului Sarvama pentru mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. În urma unei cereri din partea Finlandei, Nokia Network Systems. Mulțumesc, domnule președinte. Iată-ne din nou, din păcate, e cea de-a treia oară cu uh, o aplicație ICT care ne vine din Finlanda. Acum vorbim de 1 pe 5 din întregul sector de uh, uh, aplicații de cereri pentru Fondul European de Ajustare la Globalizare. E cea de-a treia cerere care ne parvine din această mică țară, care, sigur, a fost un gigant al tehnologiei și e motivul pentru care ne aflăm acum aici. Nokia Network Systems a licențiat 945 de angajați, dintre care 821 sunt calificați, se califică ca beneficiari pentru acest fond de ajustare la globalizare. Și potrivit regulilor, 60% din costuri vor fi acoperite de acest fond, adică 2,6 milioane de euro din totalul de 4,2 milioane. Fundalul problemei, felul în care se petrec lucrurile acolo, ei creează un minister al afacerilor economice și al ocupării, în colaborare cu reprezentanți, cu părți interesate, reprezentanța ai lucrătorilor în acest caz și uh, constituie un pachet de beneficii sociale. Interesul nostru și al Comisiei pentru Control Bugetar e de a vedea în ce fel exact banii sunt folosiți. Iar în acest caz, în cazul cererii din partea Finlandei pentru Nokia, există un puternic accent asupra recalificării și a învățării de noi uh, competențe de către lucrători. E șocant să privești statisticile. 21% dintre cei care au fost concediați, din cei 945 despre care vă vorbeam, au vârste de 55 de ani și peste. 21%, deci le este foarte greu acestor oameni să găsească un nou loc de muncă. Iată unde noi dorim ca fondul să fie utilizat și asta încearcă finlandezii să facă. Deci un accent puternic pe formare, pe recalificare, învățarea de noi competențe și restul uh, se referă la uh, acțiuni pregătitoare, servicii de afaceri și e bine de notat că rețeaua EURES e utilizată în Finlanda în acest scop. Așadar, au început să ia măsuri de reangajare chiar înainte încă de a lansa această cerere pentru Fondul European de Ajutare la Globalizare și înainte de decizia pe care UE o va lua. Statul membru a oferit la rândul lui informații suplimentare despre cerere uh, neîntârziat Așa încât, din punctul meu de vedere, este o procedură care se derulează lin. Ample va emite un aviz și de data aceasta aud zvonuri că ar putea să existe elemente neobișnuite, ținând seama deja de faptul că noi avem o procedură de rutină, dar să vedem ce propune Ample. Termenul de depunere amendamentelor este 28 aprilie, adică chiar vinerea aceasta peste 3 zile, și anume la orele prânzului. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Sarvama. Doamna Iatenmachi a cerut cuvântul, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. În Suomea, acum se sujuu paremmin. Dacă sunteți de acord, am să vorbesc în limba finlandeză și sunt sigură că mă veți înțelege. E într-adevăr a treia oară când avem de a face cu o cerere finlandeză în sectorul ICT. Cum a spus și domnul Sarvama, este o poziție neplăcută. Aș fi preferat să nu mă aflu într-o astfel de situație, dar iată, această cerere a fost depusă, ea îndeplinește criteriile de eligibilitate și eu cred că trebuie să acordăm acest sprijin. Eșecul Nokia e poate cea mai mare tragedie finlandeză pentru că a afectat mii de oameni în întreaga țară și încă mai afectează finlandezii. Fondul European de Ajustare la Globalizare a fost creat tocmai pentru a ajuta oamenii, a ajuta cetățenii care au devenit șomeri ca urmare a globalizării și a crizei uh, globale. Uh, încercând să ajutăm acești oameni să-și găsească un nou loc de muncă. Sigur, acești lucrători de la Nokia au nevoie de noi competențe pentru a-și găsi un nou loc de muncă și tocmai de aceea intenționăm să utilizăm fondul. Domnule președinte, există și o întrebare de ordin mai general care merită să fie luată în uh, calcul e oare uh, cel mai eficace mod de a proceda această reciclare a banilor din acest fond? Trebuie să analizăm îndeaproape eficacitatea proiectelor finanțate prin acest fond de ajustare la globalizare și, îndeosebi, trebuie să vedem dacă uh, acești oameni capătă realmente noi competențe și dacă ele intervin grație acestui fond sau uh, pot fi căpătate pe alte căi. Oricum asta lucrurile, această cerere uh, îndeplinește criteriile și susține acordarea acestei finanțări. Am notat, spune președintele, nu există alte înscrieri la cuvânt. Dacă aceste fonduri ar putea fi derulate <laughs> și puse în aplicare încă înainte de concedieri pentru ca întreprinderile să se adapteze la globalizare, ar fi un progres uriaș, pentru că, iată, noi acum așteptăm ca aceste concedieri să aibă loc ca să intervenim. Domnul Sarvama ne-a spus că amendamentele trebuie depuse înainte de vineri la orele prânzului, vineri 28 aprilie la orele prânzului. Noi vom vota în Comisia pentru Bugete pe 11 mai, iar Votul în plenar va avea loc pe 16 mai. Pe 27 martie, Comisia noastră a adoptat două rapoarte legislative privind mandatul extern al BEI pentru garantarea împrumuturilor. ELM, precum și Fondul de Garantare pentru Acțiuni Externe. CFA. Acum am intrat în faza trialogurilor și comisia noastră a decis, prin majoritate, să uh, angajăm negocieri pe acest temei, pe temeiul acestor voturi, potrivit articolului 69F, uh, după fiecare trialog, președintele echipei de negociere și raportorul fac o dare de seamă în numele echipei de negociere în reuniunea următoare a Comisiei Competente. Iată de deci, ce sugerez acum să îi dăm cuvântul uh, lui Sigrid Mureșan și lui Aider Gartia Zabal pentru a ne spune ce s-a întâmplat la primul trialog care s-a întâmplat la Parlamentul European pe 12 aprilie. Aider, ai cuvântul. Vicepreședinte Mureșan nu poate Mulțumesc, domnule președinte. Cred că vicepreședintele Mureșan nu poate fi astăzi prezent și e motivul pentru care am să vă spun eu ce s-a petrecut la trialogul de pe 12 aprilie, chiar înainte de vacanța de Paște. E bine, am avut o ședință pe care eu am considerat-o fructuoasă, dat fiindcă era prima oară în care ne întâlneam cu președinția malteză a Consiliului pentru a evoca mandatul extern al BEI și am pus degetul pe rană. 10 întrebări mai precis, 10 teme pe care noi doream să avem o dezbatere generală și o dezbatere politică pentru a ne prezenta pozițiile, urmând ca la următorul trialog să examinăm textul articol cu articol. Aceste 10 teme se compun astfel. Patru teme pot fi evaluate la nivel tehnic, întrucât partidele politice nu au ridicat nicio obiecție. Eh, vorbeam de IMM-uri, de politica ce ține de egalitate și echitate și noul obiectiv al acestui mandat extern al BEI, anume migrația și refugiații. Al patrulea obiectiv. Apoi, tema transparenței și a raportării. Am decis, prin urmare, că aceste patru teme unde un acord politic uh, era net, pot fi tratate deci doar din punct de vedere tehnic. Efortul uh, tehnic a început deja și uh, dat fiind că discuția politică a fost deja depășită, putem trece la faza de redactare. Însă, în ce privește transparența și raportarea, există unele uh, semne de întrebare atunci când vine vorba de uh, Uh, chestiuni tehnice sau politice. Apoi, am avut o dezbatere destul de interesantă despre schimbarea climatică. Cele trei instituții au fost de acord că unul dintre obiective trebuie să fie tocmai combaterea schimbărilor climatice, însă nu am reușit să obținem un acord uh, asupra acestei lupte împotriva schimbării climatice. Pentru că nu am putut decide care sunt acțiunile ce trebuie finanțate și care vor fi elementele care trebuie consolidate. Consiliul a arătat că trebuie să vorbim nu de subvenții, ci de proiecte. La acest capitol, proiecte care trebuie acceptate de BEI și care eventual vor putea fi finanțate dar că nu trebuie să complicăm încă și mai mult situația. Noi am arătat că este o prioritate de unul din motivele migrației și tocmai uh, e motivul pentru care noi nu vom abandona finanțarea de proiecte care combat schimbarea climatică. Și în niciun caz Parlamentul nu avea intenția să abandoneze acest punct. Apoi, am evocat tema flexibilității. Una din preocupările exprimate și de Consiliu ne-am spus că ne fiind vorba de un amendament al Parlamentului European, noi nu am avut timp să discutăm în profunzime și e cu siguranță un punct pe care îl vom examina în următoarea ședință a raportorilor din umbră. Apoi am evocat o temă spinoasă care ne va preocupa în lunile care vin și anume fiscalitatea evaziunea, jurisdicțiile necooperante și tot ce ține de planificarea fiscală agresivă. În termen general, cele trei instituții sunt pe aceeași lungime de undă. Există însă diferențe sensibile în ce privește acțiunile de întreprins și acțiunile care trebuiesc întreprinse. Există și elemente de divergență la nivel juridic, anume ce poate fi pus pe hârtie din punct de vedere juridic. Și ar fi interesant ca cele trei servicii juridice ale celor trei instituții să înceapă să, lucre, să lucreze împreună și să dezbată temele juridic pertinente de introdus în acord. În ce privește fiscalitatea, există și un element suplimentar. E clar că în trei rapoarte uh, se va discuta acest lucru. E vorba de mandatul extern al BEI, uh, fondul uh, pentru investiții externe adoptat ieri, iar mâine vom da undă verde pentru negocieri și, în plus, planul Juncker. Ar fi interesant să găsim o modalitate de a coordona aceste negocieri în cadrul celor trei rapoarte. Pe tema fiscalității mă refer. Și E clar o temă transversală eh, pe care ar trebui să o putem negocia în mod unic pentru toate cele trei rapoarte. Însă, sigur, asta a fost eh, evocat eh, doar în discuția preliminară. Apoi, am dezbătut cine e responsabil gestionării fondului garantare. Parlamentul apără poziția potrivit căreia Gestionarea activelor acestui fond trebuie să cadă în sarcina Comisiei. Deocamdată însă Consiliul dorește ca BEI să îndeplinească această sarcină. Nu am putut progresa, am cerut președintei să facă eforturi, am crezut că e interesant să transferăm gestiunea acestui fond către Comisia Europeană, tocmai pentru a putea în viitor să vedem ce ne propune Comisia, o gestionare unică a tuturor fondurilor de garantare. Însă, deocamdată, nu am obținut niciun progres. Apoi, tema cea mai complexă și sper să obținem în viitor un acord pe această temă, repartizarea regională. Aici nu ne-am lansat în dezbateri prea profundată, pentru că mai întâi trebuie să cădem de acord asupra sumei totale, uh, dar am arătat că mandatul nostru din partea Parlamentului este foarte puternic și apoi că există niște nevoi clare și manifeste pentru a extinde acest mandat extern al BEI. Suma nouă ni se pare mult prea scăzută față de cele ce ar trebui să poată fi făcute. impactul bugetar ar putea spori investițiile în țările uh, la care se referă mandatul extern al BEI. Iată de ce am menținut presiunea asupra Consiliului, așa încât Consiliul să aibă în vedere uh, posibilități de sporire a pragurilor prevăzute în acest mandat extern. În Parlament noi am finalizat revizuirea CFM deci aveam cifrele a Global Match Commitments și am putut uh, vedea ce sume sunt alocate nu doar ocupării, ci și migrație și uh, ar trebui aici căutate noi posibilități. Apoi, în acest prim schimb de opinii, cum spuneam, nu am examinat articolele unul câte unul, am considerat că uh, am putut, prin această dezbatere, să ne apropiem pozițiile și în viitoarea ședință de trialog, care se va derula, dacă nu mă înșel, chiar joia viitoare, pe care o vom pregăti printr-o reuniune a raportorilor din umbră, în care, sigur, vom uh, dezbate toate aceste teme și vom examina textul articol cu articol pentru a vedea care ar putea fi poziția concretă a Parlamentului vis-a-vis -vis de poziția Consiliului și atunci uh, vom ști ce se va petrece și la următorul trialog. Mulțumesc, Eda, spune președintele. Cine dorește să intervină? Mulțumindu-i lui Eder pentru angajamentul său și eforturile depuse, nu există întrebări. Atunci așteptăm cu interes viitoarea ta comunicare, Eder. Alors, nous allons suspendre quelques instants, car nous devons attendre... Facem o mică pauză, pentru că trebuie să așteptăm și pe Siegfried Mureșan să ni se alăture, pentru a putea trece la punctul 10, și anume grupul de monitorizare. Știu că Siegfried e pe drum, Facem așadar o scurtă pauză, câteva minute.